Colegii... Dragi colegi, bună dimineața! Ne începem lucrările și ne bucurăm de faptul că unii dintre colegi măcar au fost punctuali. Primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea acesteia. Au fost anunțate modificări ieri dimineață. Ați primit un e-mail și aceste modificări sunt următoarele. Amânăm punctul 11 despre Algeria. Votăm azi după amiază cele două avize. Deci amânăm votul celor două avize de azi după amiază și precum și uh, votul asupra uh, raportului LISEC. Noua ordine de zi nu este disponibilă decât în limba engleză, dar uh, include aceste modificări. Dacă nu sunt obiecții, Considerăm că a fost adoptat. Al doilea punct, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 22 septembrie, 4-5 octombrie și 11 octombrie și le considerăm ca fiind adoptate dacă nu sunt comentarii sau obiecții. Al treilea punct, proiect de raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului adresată Consiliului privind o politică consecventă față de regimurile autoritare cărora Uniunea Europeană le aplică măsuri restrictive pentru ca lor, care își exercită interesele personale și comerciale pe teritoriul Uniunii Europene să fie vizați. Este a doua uh, discuție a acestei propuneri de recomandare, deoarece se dorește o politică consecventă a Uniunii Europene față de aceste regimuri autoritare. Colegul Graham Watson ne-a prezentat pe 5 octombrie prima propunere de recomandare în prezența unui expert care a făcut o evaluare a acestor măsuri restrictive. Vă reamintesc faptul că termenul de depunere a amendamentelor a uh, fost 17 octombrie și au fost depuse 139 de amendamente. Deci îl rog pe uh, colegul Watson să ne spună câte ceva despre aceste amendamente. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Domnule președinte, sper că n-am să vorbesc prea mult, așa cum spunea Heric al optulea, Fără grijă, nu o să vă țin prea mult, le spunea el celor șase soții ale sale. Este pentru mine o mare plăcere să vorbesc a doua oară despre acest raport în prezența studenților de la Universitatea James Madison din Statele Unite. James Madison a fost un mare federalist și cred că el ar fi fost mai mult decât de acord cu ce facem noi la Parlamentul European. Și a faptului că suntem o uniune a valorilor. În acest context, domnule președinte, vin să vă vorbesc despre această propunere de recomandare în ce privește o politică consecventă de sancțiuni aplicate de către Uniunea Europeană față de regimurile autoritare. Aș începe, domnule președinte, prin a sugera ca, având în vedere discuțiile anterioare, să încercăm să schimbăm titlul raportului și acesta să fie propunere pentru recomandare a Parlamentului European pentru o politică consecventă față de acele regimuri împotriva cărora Uniunea Europeană aplică măsuri restrictive atunci când liderii acestora își exercită interesele comerciale și personale pe teritoriul Uniunii Europene. Deci să dispară adjectivul autoritare. Deci să spunem că se aplică acelor regimuri împotriva cărora deja s-au luat măsuri restrictive. De un un anumit tip. Și, domnule președinte, colegii știu foarte bine că în urma primăverii arabe din acest an, am fost criticați din cauza faptului că am sprijinit în trecut pe unii din dictatorii din Africa de Nord și cred că acest raport vine la momentul potrivit. Aș vrea să adresez mulțumiri colegilor pentru atenția pe care au uh, acordat-o acestui raport și pentru amendamentele pe care le-au depus. Și vreau să-i mulțumesc uh, lui Marcus și în general secretariatului pentru ajutorul acordat, astfel încât să pot să uh, uh, redactez cât mai multe amendamente de compromis pe baza tuturor amendamentelor depuse. Și de asemenea, mulțumesc uh, colegilor raportori din umbră pentru faptul că m-au ajutat să ajungem la un consens cât mai larg. Aș dori totuși să fac două precizări. Mai întâi, în ce privește termenii sancțiuni și măsuri restrictive. În tratatele Uniunii Europene nu se folosește termenul sancțiuni. De fapt, vorbim despre măsuri restrictive. Sancțiuni este un termen folosit uh, în textele Organizației Națiunilor Unite, dar noi atunci când le aplicăm le numim măsuri restrictive. Uneori mergem și mai departe și aplicăm uh, măsuri restrictive care ne sunt specifice și care nu au, au făcut obiectul unui acord la ONU. Iată de ce nu aș fi de acord cu amendamentul 43 care cere să existe o definiție clară. Această definiție există în legislația europeană, deci nu se folosește termenul sancțiuni, ci măsuri restrictive. O a doua precizare pe care aș dori să o fac, domnule președinte, este cu privire la rolul pe care ar trebui să-l joace Parlamentul European în acest proces. Acum când punem pe picioare Serviciul European de Acțiune Externă și politica europeană externă comună, este cu atât mai important. Și aș propune ca Parlamentul să joace un adevărat rol în acest cadru al aplicării măsurilor restrictive și apoi în, în momentul în care monitorizarea aplicării acestor măsuri restrictive are loc. Eu nu spun că Parlamentul European ar trebui să aibă un cuvânt de spus pentru fiecare uh, tip de măsură restrictivă luată sau împotriva cui aceste măsuri restrictive ar trebui să fie luate. Nu aceasta este uh, munca administrației. Domnule președinte, am reușit să îmbind majoritatea amendamentelor în 16 amendamente de compromis. Ca de obicei, capcana este că am putea să ajungem la un proiect de recomandare care seamănă cu un pom de Crăciun, unde ai uh, globuri de diferite culori agățate pe fiecare ramură, dar nu a fost intenția mea. Am vrut să păstrez un uh, fir roșu de gândire în, acest, în această propunere de recomandare. Și cred că și colegii, autorii amendamentelor vor fi de acord cu mine pentru că ne dorim ca această recomandare, atunci când va fi votată și adoptată, să rămână una clară și coerentă. Președintele Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, și altor colegi care doresc să ia cuvântul, vă rog să spuneți mai întâi ce credeți despre propunerea autorului raportului, respectiv să renunțăm la adjectivul autoritare, care figurează acum în titlul propunerii de recomandare. Dacă nu sunt obiecții, vom considera propunerea colegului Watson ca fiind adoptată și acest lucru va fi uh, scris la procesul verbal. Deci nicio obiecție, foarte bine. Raportorii din umbră sunt următori. Mai întâi doamna Iegle. Ok. Prego. Sie haben das sehr gut gemacht, Herr Vorsitzender. Foarte bine ați pronunțat numele meu, domnule președinte, vă mulțumesc mult de tot. Și mai întâi de toate dați-mi voie să-i mulțumesc raportorului pentru, această, pentru acest text. Vreau să-i mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovadă. Des, vreau să-i mulțumesc pentru modul în care a reușit să lucreze asupra compromisurilor și să, inclu, să, să include toate sau mai toate amendamentele. Și, de asemenea, le mulțumesc colegilor din PPE pentru modul în care au fost și ei dispuși să colaboreze în ceea ce privește crearea unui text unitar și nu a unei liste de Crăciun. Ei bine, eu cred că am reușit să obținem acest rezultat scontat sau, dacă n-am făcut-o până acum, cu siguranță o vom face în curând. PPE-ul consideră că este important ca toate activitățile noastre vis-a-vis -vis de aceste regimuri să fie impregnate de importanța drepturilor omului și respectarea acestora. Mai avem o rezervă în ceea ce privește uh, măsurile restrictive și sancțiunile. Am spus asta și ieri. Uh, ne putem imagina cum ar, ar arăta definițiile celor două concepte, însă, din punctul nostru de vedere, sancțiunile ar putea fi folosite și într-o perioadă preliminară. Poate că am putea vorbi despre sancțiuni în aceste faze preliminare și la nivel de Uniune Europene. Bine, dar asta trebuie să mai discutăm. Bine, considerăm că este foarte important să ne gândim și la ce se întâmplă după. Și anume, reconstrucție, sprijin în ceea ce privește instaurarea principiului statului de drept și a democrației. De asemenea, asistență oferită în procesul de creare a unei constituții solide și în procesele electorale. Noi suntem de părere că relațiile nu trebuie să fie întrerupte niciodată cu totul, ci suntem de părere că întotdeauna ar trebui să se păstreze, păstreze mă, măcar o cât de mică posibilitate de colaborare. Acesta e, acest lucru este în interesul nostru al tuturor. Bineînțeles, nu ne gândim la interesele politice sau ideologice sau economice, uh, ci ne gândim uh, doar la uh, democrație. Acesta este principiul nostru călăuzitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor și sper din tot sufletul că vom avea un aviz cât se poate declara, astfel încât Parlamentul European să fie într-adevăr luat în serios. Vă mulțumesc! Grazie! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Zala, din partea Socialiștilor și Democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint, căci nu pot decât să fiu de acord. Deci, cum spuneam, nu pot decât să fiu de acord cu amendamentele de compromis la care am ajuns pentru acest raport aveam două mari surse de îngrijorare um, în legătură cu primul proiect de propunere de uh, recomandare, mai ales uh, cu privire la educația copiilor și am rezolvat-o foarte ușor, am uh, um, renunțat la prima formulare și am consolidat alineatul cu privire la um, interdicția de viză pentru familiile acestor uh, lideri, dar fără ca acestea să afecteze, să afecteze neapărat pe copii. Apoi am încercat să avem niște criterii să, care să fie cât de cât ușor de autentificat, criteriile pe baza cărora se aplică acestor măsuri restrictive. Și aici uh, uh, nu eram foarte mulțumit de formulare, dar în alte amendamente și chiar și în amendamentele de compromis am reușit să ajungem la un echilibru între răspunderile Parlamentului European și uh, răspunderile puterii executive. Și într-un raport de acest tip este foarte important ca totul să fie limpede. Sunt gata să votez pentru toate amendamentele de compromis precum și pentru alte amendamente depuse de domnul raportor și de colegi de la alte grupuri politice, deoarece uh, permit uh, consolidarea uh, acestui raport și uh, evidențierea mesajului principal. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul domnul James Kibright de la Serviciul European de Acțiune Externă. Vă rog! perhaps might be... Mulțumesc foarte mult. Ah, o să spun pe scurt, așa cum am spus și data trecută, ca răspuns la o invitație din iulie a, politicului, Comitetului de Politică și Securitate, ni s-a cerut să ne revizuim bunele practici și de atunci s-a menționat de multe ori monitorizarea și supravegherea. Cred că asta este un lucru important și care reflectă și dezbaterea dumneavoastră. Pe de altă parte, așa cum arăta și doamna Iegle, sancțiunile fac parte dintr-un pachet de măsuri și sigur că ținem întotdeauna seama de contextul politic și de celelalte măsuri care există. Deci m-am bucurat data trecută când am avut această dezbatere și ne bucurăm uh, foarte mult să constatăm că dezbaterea dumneavoastră reflectă în uh, mare parte și uh, aceste reflexii pe care facem, le facem noi în cadrul revizuirii celor mai bune practici. Mulțumesc! V-am cerut să luați cuvântul pentru că nimeni altcineva din sală nu dorea să ia cuvântul. Iată motivul pentru care v-am dat cuvântul acum. Domnul raportor, dacă dorește să mai răspundă. Domnule președinte, nu am mare lucru de spus. Vreau doar să să mulțumesc doamnei Iegle și domnului Zala pentru contribuția dumnealor, precum și celorlalți raportori din umbră. Munca noastră pentru a găsi un consens a fost astfel facilitată, mai ales pentru un subiect atât de important. Uh, Răspunsul domnului Kibroit, într-adevăr, este foarte interesant și îl apreciez foarte mult. Uh, cred că este un domeniu în care trebuie să mai purtăm discuții deci să mai eh, discutăm eh, Parlamentul și cu organele relevante ale puterii executive eh, și în cadrul politicii externe și de securitate comună. Sper însă că intenția este clară și executivul nu uh, o va pierde din vedere, în sensul că există temeri foarte serioase și trebuie să aplicăm aceste sancțiuni într-un mod coerent și consecvent în conformitate cu acea mm, scală a priorităților care pot fi aplicate oricăror țări de orice mărime și importanță pentru a se vedea foarte clar că uh, Uh, acționăm pe baza unor principii și uh, că nu ne temem atunci când avem de-a face cu țări mari și importanță. Deci este uh, foarte important să avem această credibilitate care ne conferă o putere în, și forță în lume și trebuie să fim percepuți ca acționând pe baza unor, unor principii clare și echitabile. Uh, și sper că acest lucru uh, va fi transmis serviciilor uh, de către Comitetul Politic. Mulțumesc! De la... Vă mulțumesc! Vă reamintesc că votul va avea loc pe 20 decembrie cu ocazia următoarei reuniunii a Comisiei AFET. Și îl felicit pe domnul Graham Hudson pentru italiana dumnealui. Excelentă de-a dreptul. Acum suspendăm ședința așteptându-l pe uh, domnul Kovacev, uh, raportorul nostru de la următorul punct de pe ordinea de zi. Bine, colegi, possiamo... Dragi colegi, putem să ne reluăm lucrările cu următorul punct de pe ordinea de zi, și anume modificarea regulamentului numărul 539 per 2001 al Consiliului, destabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisans trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Trebuie să examinăm acum amendamentele care au fost făcute la acest proiect de aviz și îi dau cuvântul imediat colegului Covace. Grazie, Presidente. Dear colleagues, I welcome the Commission proposal. Dragi colegi, Salut uh, propunerea Comisiei de modificare a regulamentului Consiliului 539 din 2001, care menționează uh, lista țărilor terțe cu resortisanții care trebuie să dețină viză și cei care sunt uh, scutiți. Deci exact titlul propunerii Comisiei referitor la mecanismul de reciprocitate care trebuie aplicat pentru a aplica pe deplin principiile tratatului de la Lisabona și având în vedere rolul Parlamentului European. S-a făcut uh, așadar propunerea de introducere a clauzei de salvgardare care se leagă de suspendarea uh, renunțării la vize pentru țările terțe și cred că uh, Comisia a creat un mecanism uh, flexibil uh, Uh, pentru perioadele dificile uh, în, pentru și care vizează țările care au anumite probleme în ceea ce privește imigrația. Uh, este într-adevăr o măsură foarte bună în această perioadă și pe această cale. Existența acestei clauze creează un cadru general pentru viitor și poate să ajute să uh, depășim uh, temerile unor state membre cu privire la viitoarea eliberare a regimului vizelor uh, și uh, în cadrul acestui mecanism de cooperare cu partenerii săi. Prin urmare, susțin această propunere a Comisiei care, sigur, vine cu o serie de condiții pe care statele membre Eh, trebuie să le exprime în fața comisiei. Eh, dar, și asta e foarte important, această, această suspendare temporară nu se face deci în mod eh, automat cu privire la aceste țări ci vor exista notificări din partea statelor membre care vor fi supuse unui proces de evaluare și care vor face trimitere la politica externă a Uniunii vis-a-vis -vis de țările terțe respective Uh, și uh, la regiunea în care se află aceste țări terțe. Uh, în astea se vor include și cunoștințe cu priv- din partea Serviciului de Acțiune Externă și În ceea ce privește comisia noastră AFET, am propus un amendament comisiei împreună cu colegii din comisia LIBE. Cred că propunerea venită din partea colegilor mei, majorității colegilor mei, eh, urmează să fie discutată în Comisia Libe și nu trebuie propuse sau decise de către noi. Așa că aștept cu mare nerăbdare să ascult părerile și comentariile colegilor mei. Mulțumesc! Bine, diamă la parola la colega... Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Tania Fajon care este raportor din umbră de la Socialești. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în slovena. Mai întâi de toate, voi, va trebui să mulțumesc pentru prezentarea efectuată de către raportor. Vorbim aici despre un raport cu o puternică încărcătură politică. Aparent, este un raport tehnic. Însă știm cu toții că în momentul de față libera circulație în Uniunea Europeană este atinsă. S-au uh, slăbit practic bazele sistemului Schengen și de asemenea s-a înrăutățit situația acelor state care încearcă să adereze la acest sistem Schengen. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim la situația cetățenilor din Balcanii de vest care au încercat să ajungă în Uniunea Europeană pe căi ilegale. Deci, vedeți, este un raport deosebit de important. Mai întâi de toate, vreau să felicit Comisia Europeană pentru ideea sa de a folosi clauza de salvgardare doar în momentul în care anumite condiții sunt uh, întrunite. Însă mă tem că în practică lucrurile vor arăta altfel. Mă tem că o serie de state membre vor uh, folosi clauza de salvgardare uh, în propriile scopuri. Conform propunerii Comisiei Europene, Parlamentul European are doar un rol consultativ. Ei bine, lucrul acesta nu se întâmpla și în trecut, atunci când vorbeam despre o modificare a regulamentului. Ce înseamnă lucrul acesta? Comisia și Consiliul acum nu trebuie să țină cont de opinia exprimată de Parlamentul European. Tocmai de aceea propun Comisiei Uh, și Consiliului să informeze uh, Parlamentul European înainte de a lua vreo decizie. Mai am uh, comentarii și vis-a-vis de procentajele care duc la situații de urgență. Conform Comisiei Europene, unul sau mai multe state membre pot introduce un proces de ridicare a regimului de vize. Și există trei astfel de situații din, punct de vedere al, din punctul de vedere al Comisiei uh, Europene. Cele 50% care sunt menționate de către Comisie, ei bine, nu sunt uh, suficiente din punctul meu de vedere, pentru că dacă e ca acest procent să se adevărească, atunci Germania ar fi trebuit să ia deja uh, măsuri de câțiva ani. Uh, Uh, prin urmare, vedeți că oferim prea multă marjă de manevră statelor membre uh, atunci când vine vorba de ridicarea regimului vizelor. Prin urmare, eu propun să renunțăm la acest plafon și să plafon clar și să vorbim despre o creștere majoră uh, importantă a numărului de imigranți care se datorează, creșterea ce se datorează stat, situației dintr-unul sau mai multe state. Dar, de asemenea, Parlamentul European și uh, Comisia noastră, dar și Comisia Libe, trebuie să aibă un rol mult mai important în discuțiile viitoare. Ar fi important ca mesajul transmis de Comisia AFET și uh, de către Comisia LIBE să fie concertate. Trebuie să luptăm cu toții pentru uh, ascultarea, pentru ca glasul Parlamentului European să fie ascultat. Bineînțeles că uh, sper de asemenea că această clauză de salvgardare nu va fi folosită niciodată, deoarece vorbim aici despre propuneri de natură politică și uh, asta a fost deja menționat participat uh, atât de reprezentanții Comisiei cât și de reprezentanții pol- uh, președinției poloneze. Deci sper că această clauză nu va trebui să fie niciodată folosită. Uh, vreau să țineți cont de amendamentele orale pe care le-am depus ieri seara și haideți să ne asigurăm că Parlamentul European luptă pentru acordarea sau pentru uh, îmbunătățirea situației în ceea ce privește regimul vizelor care este impus în special statelor din Balcanii de Vest. Haideți să transmitem niște mesaje cât se poate de clare. Mulțumesc! Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Sargentini, vă rog. We Vă mulțumesc. În ultimii ani, sau nu, am să mă exprim altfel. În cursul acestui an am fost martorii primăverii arabe și în acest parlament am dezbătut despre imigranții din această zonă, anume mai ales despre uh, cei din Tunisia. Și mi-e teamă că discuțiile noastre nu au luat direcția uh, cea mai bună și există țări precum a mea unde acești imigranți nu sunt foarte bine văzuți, nici foarte bine primiți. Dar ca să revin la subiectul acestui uh, raport, eu cred că exonerarea de vize pentru uh, resortisanții din aceste țări ar putea să fie uh, amânată sau chiar uh, complet blocată și nu cred că ar fi bine să se întâmple astfel. Eu cred că trebuie neapărat să stabilim criterii clare ca să vedem când este neapărat necesar să blocăm procesul de um, eliberare, procesul de um, scutine, mă scuzați, a vizelor pentru că nu putem să limităm această libertate după cum uh, uh, ne place nouă. Așa cum spunea și doamna Weber cu un amendament care mi se pare foarte bun, ar trebui ca situația țărilor gazdă să se înrăutățească vizibil înainte ca acestea din urmă să aibă motive um, întemeiate pentru a bloca accesul resortisanților din anumite țări terțe. Mulțumesc, spune președintele. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci are cuvântul comisia, dacă dorește să intervină. Prego. Uh, thank you, Mr. Chairman, and good morning. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. O să încep prin a mulțumi domnului Covace pentru acest uh, proiect uh, de raport care este foarte bun, după părerea mea. Cât privește amendamentul uh, propus de domnul Covacev, cred că suntem cu toții de acord că, într-adevăr, este logic să includem și o evaluare din partea Serviciului European de Acțiune Externă în luarea unei astfel de decizii cu privire la obligațiile de viză. Deci suntem întru totul de acord la Comisie cu acest lucru și sper că și Consiliul va fi de acord. Totuși, s-ar putea să existe un lucru care, din punct de vedere instituțional, nu știu cum este uh, abordat, să spunem, la Parlament cu privire la aceste amendamente. Deci, repet, din punct de vedere instituțional și lucrul ăsta trebuie lămurit, dar în principiu suntem de acord. Cât privește amendamentele pro propuse de doamna Fajon, Crez că, cred că lucrul cel mai important pe care l-a menționat se leagă de rolul Parlamentului. În propunerea noastră, am uh, venit cu niște criterii foarte stricte legate de declanșarea clauzei de salvgardare. Uh, pentru că credem că trebuie să folosim uh, comitologia care este necesară în astfel de situații de urgență pentru a lua hotărâri rapide. De aceea vorbim despre comitologie și cred că trebuie ca Parlamentul să dispună de o săptămână pentru a-și da consimțământul uh, pentru a putea adopta o decizie referitoare la punerea în aplicare. Ori treaba asta nu corespunde comitologiei și poate să pună o problemă instituțională. Din această cauză, cred că această problemă trebuie să o mai analizăm cu atenție Eh, chiar și numai din punct de vedere instituțional. Îmi permit să vă mai reamintesc că Comisia s-a angajat să ofere informații de pline Parlamentului European cu privire la posibila uh, declanșare a acestei clauze și acest lucru apare în uh, memorandumul de înțelegere. Nu avem nici cea mai mică intenție să lăsăm Parlamentul European pe din afară în acest proces, dar dacă doriți să folosim comitologia, cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți uh, cu privin, în privința a ceea ce putem face din punct de vedere instituțional, cât privește procentajele. Acum, uh, Așa cum am mai spus, acum că e 50% sau 66% și acum înțeleg mai bine eh, părerea dumneavoastră, eh, eh, se poate renunța întru totul. E o chestiune care se discută intens și între statele membre la Consiliu. Și aici Eh, comisia, eh, dacă nu avem nevoie de procentaje și eh, putem fi de acord. Pentru noi însă, lucrul cel mai important se leagă de comitologie. Deocamdată o să mă opresc aici și categoric vom mai discuta în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Covacev mai dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și comisiei, cât și raportorii din partea comisiei LIBE. Am avut uh, într-adevăr o dezbatere cu privire la felul în care să mergem mai departe. Împărtășesc temerile și preocupările dumneavoastră, dar Cred că, până la urmă, Comisia Libe este cea care trebuie să decidă cu privire la procentaje sau la uh, condițiile pe care statele membre trebuie să le ofere uh, în acea notificare către Comisie cu privire la situația uh, migranților. Sigur că asta se leagă de situația din Balcanii Occidentali uh, și Știm cu toții despre ce e vorba. Într-adevăr, în uh, situații de urgență, dacă e să recurgem la comitologie, atunci Există oarecare probleme, să zicem, cu privire la felul în care se poate implica Parlamentul în acel interval de o săptămână uh, pentru ca Parlamentul și Comisia Libe să-și dea avizul. Uh, și acum, iată, Comisia a confirmat acest lucru uh, și anume că va uh, ține Parlamentul la curent cu privire la toate etapele și categoric că vorbim de o suspendare temporară, ci nu de una permanentă în care o țară poate să facă mutări de pe lista pozitivă pe cea negativă sau invers. Deci asta am avut ca propunere referitor, deci la caracterul uh, temporar. De, de aceea consider că ar trebui să rămânem la propunerea pe care a făcut-o comisia noastră și eu uh, susțin uh, propunerea doamnei Libeș, cât și propunerea mea, evident, și cred că, până la urmă, Comisia Libe este cea care trebuie să decidă. Mulțumesc! Deci vă mulțumesc! Votăm astăzi, la orele 18 și un sfert, acest aviz. Următorul punct de pe ordinea de zi, politica externă a Uniunii Europene referitoare la țările BRICS și alte putere emergente, obiective și strategii. Domnul Sarius Volski este raportor și vă reamintesc că pentru a da Comisiei DEVE timp suficient pentru a redacta un aviz, am fixat uh, data votului la Comisia FED pentru 20 decembrie. Și Trebuie neapărat să terminăm discuția până la orele 11 și un sfert. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Sariuș Volski și rog frumos să nu depășească 5 minute. Mult grație, președinte. Uh, I'll try to be short. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aveți 10 minute. Am decis să vă dublăm timpul alocat. Bine, vă mulțumesc atunci. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente, amendamente deosebit de valoroase din punctul meu de vedere. Multe dintre amendamente sublinează importanța acestui nou fenomen și sunt, prin urmare, în asentimentul meu. Voi încerca să folosesc uh, acest spirit care rezită în cele peste 160 de amendamente. Am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și am purtat, sper că și colegii sunt de acord, o dezbatere foarte productivă. Și sunt absolut convins că vom ajunge la un com- compromis, la consens cu privire la textul final. O temă aprinsă discutată la prima întâlnire a noastră a fost uh, cea cu privire la trata- tratamentul individual uh, oferit statelor BRICS. Ei bine, am, am reușit să ajungem la un consens pe această temă, pentru că trebuie să ținem cont de diversitatea, uh, diferențele existente între aceste uh, state BRICS. Dar în același timp avem nevoie și o atitudine comună vis-a-vis -vis de BRICS. Deci, uh, propun practic o politică cu două fațete. Avem nevoie, pe de o parte, atât o coordonare europeană în momentele în care aceasta este necesară, dar în același timp o atitudine care să fie să fie croită pe măsura fiecărui stat membru, stat BRICS în parte. E important să purtăm uh, dezbateri cu aceste state o dezbatere, eh, dezbatere care sunt deosebit de importante pentru diferite domene, domenii. Și îmi amintesc că au existat vreo 5-6 situații în care aceste state și-au dovedit eh, dimensiunile și importanța eh, din ce în ce mai mare. Să ne amintim de ce s-a întâmplat la ONU în momentul în care ne-au refuzat, practic, poziția de membri Uh, în al doilea rând ne amintim de problemele de drepturile omului, când au vorbit cu un alt glas decât noi. Haideți să nu folosim, prin urmare, politica struțului, uh, pentru că dacă ne prefacem că nu există, asta nu înseamnă că ele într-adevăr nu există. Deci haideți să ducem o politică de cooperare, recunoaștere, angajare, anticipare a, a rolului acestor state și se prea poate ca statele acestea să devină parteneri foarte importante, parteneri foarte importanți pentru noi. Dacă nu recunoaștem însă existența acestor state, cu siguranță Uniunea Europeană va pierde oportunitatea pe care o are de a câștiga parteneri la nivel mondial. Și uh, bineînțeles că aceasta este dorința noastră uh, primară. Deci, trebuie să încercăm a discuta cu aceste state, dar bineînțeles că nu trebuie să închidem ochii în fața uh, situațiilor care apar în aceste state. Deci avem nevoie de instrumente cât se poate de clare. Nu cer crearea unui nou uh, departament la SAE, ci eu cer uh, Serviciului European de Acțiune Externă să folosească măsurile și instrumentele ce îi stau la dispoziție pentru a pregăti dis- dezbaterile și, de asemenea, pregăti terenul de încheierea unor parteneriate fructuoase cu aceste state. Eh, cam acestea erau uh, ideile mele. Vă asigur că ideile foarte importante incluse în amendamente vor fi incluse în textul final și abia aștept discuțiile următoare cu raportorii din umbră. De fapt, avem o întâlnire la 13 decembrie și să nu uităm de votul de la 20 decembrie. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Domnul Zala dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte! Da, am purtat o discuție foarte interesantă, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere politic. O dezbatere cu privire la abordarea noastră vis-a-vis -vis de statele BRIC. Uneori vorbim despre aceste state ca fiind o organizație și alteori vorbim despre statele BRICS uh, ca state independente și individuale. Trebuie să, să îmbinăm aceste două uh, principii și aceste două abordări. Iar noi am încercat să găsim pe parcursul discuțiilor noastre tocmai echilibru perfect între cele două atitudini recurente. Aceste state sunt într-adevăr mari, sunt puteri continentale și Tocmai de aceea e greu să găsim, sau a fost greu într-o primă fază, să găsim un echilibru perfect între încercarea acestor state de a ajunge, de a obține anumite anumite lucruri din partea uh, comunității internaționale și, de asemenea, e, e greu, dar și important să, uh, să găsim acest uh, echilibru. Nu trebuie să folosim politica uh, struțului. Bine, nu pot să fiu decât de acord cu acest lucru. E drept că statele BRICS pot fi, BRIC pot fi parteneri dificili, uh, Uneori, să ne gândim doar la ceea ce s-a întâmplat la ONU, nu știu care este poziția lor cu privire la schimbările climatice, însă cu siguranță problemele vor apărea și în acest domeniu. E important ca Uniunea Europeană să aibă noi instrumente la dispoziție și anume acordurile uh, Uh, strategice bilaterale, de ce nu? Știu că acest raport este unul care se referă la statele BRIC, însă eu cred că ar trebui să menționăm și cât de importante sunt aceste parteneriate strategice bil- bilaterale pentru Uniunea Europeană, prin instrument care pot, uh, poate fi folosită nu doar în relația cu statele BRIC. Bineînțeles că noi suntem uh, dispuși să acceptăm multe dintre amendamentele introduse, ca, depuse, care pot uh, să clarifice direcția pe care acest raport ar trebui să, uh, să o aibă. Sunt absolut convinsă că vom <laughs> reuși să ajungem la un consens cât se poate de larg în următoarele zile cu privire la acest raport. Tini. Mulțumesc. Care contă doamna Sargentini? Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul Sala, Zala are dreptate. Ședința raportorilor din umbră a fost una de-a dreptul filozofică. A fost o întâlnire foarte interesantă din punctul meu de vedere. Am vorbit nu doar despre statele BRICS, ci am vorbit și despre atitudinea pe care UE ar trebui să o aibă vis-a-vis -vis de aceste state. Un pericol asupra căruia am insistat în cadrul întâlnirii și pe care vreau să-l repet astăzi este următorul. Trebuie să înțelegem cât se poate declar că situația la nivel mondial se schimbă. Există state emergente care se asociază acum datorită trecutului lor uh, colonialist sau nu, însă Uh, e clar că avem nevoie de o politică coerentă vis-a-vis -vis de aceste puteri emergente. Vă avertizez că dezbaterile noastre foarte filozofice vor genera un raport care nu, nu uh, face nimic altceva decât să promoveze teama la nivel european. Teama că situația se schimbă la nivel mondial, teama că relațiile noastre cu America trebuie să se îmbunătățească, teama că Uniunea Europeană nu-și mai găsește locul în această lume în continuă schimbare. Lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple, nu acesta ar trebui să fie obiectiv sau uh, finalitatea raportului nostru. Uniunea Europeană trebuie să-și câștige rolul me bine meritat uh, în uh, noua ordine mondială. E clar că nu va fi ușor să ajungem la soluții de compromis, însă e clar că avem nevoie de un nou echilibru în cadrul acestei lumi schimbânde. Vă mulțumesc! Okay. Prego. Mulțumesc, doamna Iatenmachi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämän... Vă mulțumesc, domnule președinte. Tema acestui raport este foarte extinsă. Eu cred că domnul Saruș Volski are multe de făcut. pentru a reuși să acopere această temă. Dar dumnealui este un specialist în domeniul politicii externe și mai ales în ce privește relațiile cu țările BRICS. Câteva observații asupra celor puncte unde avem păreri divergente. Însă, cum a spus și raportorul nostru, este indispensabil ca Uniunea Europeană să-și facă mai bine simțită prezența pe scena internațională. Ar fi bine ca doamna secretar de stat uh, a Statelor Unite ale Americii să aibă un singur interlocutor când dorește să se adreseze Uniunii Europene, ceea ce nu este cazul acum pentru că cred că, în general, o, întâi dă telefon doamnei cancelar Merkel, ceea ce e foarte bine pentru doamna Merkel, dar nu pentru instituțiile europene. Cum spuneam, iată punctele unde nu suntem de acord cu domnul raportor. Activitățile țărilor BRICS nu sunt chiar atât de organizate precum am putea să credem după ce citim acest document. De exemplu, la uh, ONU. Țările BRICS nu uh, votează în mod unitar, fiecare votează cum crede de cuvință. Uniunea Europeană ar avea însă tot interesul să pună pe picioare parteneriate strategice cu aceste țări. Și nu văd de ce ar trebui să avem uh, noi unități de coordonare uh, specifice pentru țările BRICS. Pentru că, așa cum spuneam, nu este neapărat un bloc unitar. Chiar dacă le numim țările BRICS, asta nu înseamnă că uh, ele chiar fac parte dintr-un bloc unit. Și pentru politica noastră externă, ar fi mai bine să nu um, ne referim la aceste țări numai uh, ca fiind țările BRICS. Și nu trebuie să ne concentrăm numai uh, asupra unei singure țări. În ce privește poziția și rolul Parlamentului nostru? Cred că nu avem nevoie de uh, noi um, angajați sau de persoane care ar trebui uh, formate pentru a se ocupa de relațiile cu aceste țări asemenea propuneri nu duc decât la mărirea birocrației. Știți foarte bine că în Uniunea Europeană aveți mai multe politici externe, cea a Parlamentului, a Consiliului, a Comisiei și apoi politica externă a statelor membre. Deci, cred că am avea mai întâi nevoie de uniformizarea politicilor și să existe un singur număr de telefon atunci când cineva dorește să vorbească cu reprezentantul Uniunii Europene. Doamna Gomes. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Sariuș Volski pentru contribuția sa. E clar că a ținut cont de părerile noastre ale tuturor și a avut o atitudine cât se poate de sănătoasă. Dezbaterile acestea ne arată cât de importantă este activitatea comisiei noastre. Pornind de la comentariile domnului Izala, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că cel mai important uh, element al abordării noastre uh, vis-a-vis de țările BRICS este recunoașterea faptului că aceste state nu, formesc, nu formează un uh, grup unitar, un bloc unitar. Dacă cooperează într-adevăr, o fac doar pe o pune nouă. Însă cu toate acestea, trebuie să ținem cont de diferențele semnificative existente între aceste state care nu formează un bloc, un grup. Noi am fost cei care i-am transformat în, în grup sau am vorbit despre ele ca despre un grup. Iar poziția Uh, lor din ONU, în ONU, este una care ne arată clar lipsa de unitate la nivelul uh, statelor BRICS. Avem uh, China și uh, Rusia care au uh, o poziție bine definită în cadrul Consiliului de Securitate și uh, mai avem India și Brazilia care își doresc să ocupe o funcție permanentă în cadrul Consiliului de Securitate. Uh, ei, această diferență este una majoră, care uh, este o diferență care practic uh, dă tonul de multe ori acțiunilor lor. Iar um, până acum, Uniunea Europeană a fost uh, considerată a fi mai degrabă de partea Chinei și Rusiei, pentru că aceste state sunt membre ale Consiliului de Securitate al ONU de ce am făcut, uh, de ce am fost de partea lor, uh, pentru că spuneam că ar trebui să ținem cont de importanța ONU, de importanța acestui uh, Consiliu de Securitate. Ei bine, mari tâmpenii, pentru că e clar că acest organism nu este unul foarte solid sau foarte, foarte important, marcant pe plan internațional, tocmai din cauza faptului că China și Rusia nu fac nimic altceva decât să submineze acțiunile acestui organism. Și tocmai de aceea consider că Uniunea Europeană și Parlamentul European ar trebui să ceară o, o funcție permanentă acordată Uniunii Europene în Consiliul de Securitate pentru a schimba balanța de puteri și pentru a schimba, de ce nu, situația de fapt uh, în momentul de față. Și cred că lucrul acesta ar trebui să se afle în prim planul uh, lui Sarius Volski în momentul în care vorbește despre țările BRICS. Leffler. Acum are cuvântul domnul Christian Leffler, care este uh, Managing Director la Serviciul European de Acțiune Externă și uh, competent pentru țările BRICS. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că m-ați uh, invitat să particip la această ședință pentru a comenta cu privire la proiectul de raport. Uh, în primul rând, uh, mă bucur să constat că Parlamentul acordă o atenție deosebită țărilor BRICS și rolului pe care îl joacă ele pe scena internațională. În ultimii ani și în special în ultimul an au avut loc uh, foarte multe discuții în diverse forumuri, instanțe și în mass media cu privire la uh, aceste țări emergente pe care le numim BRICS. Uh, Estul s-a adăugat de curând, ca reprezentând Africa de Sud, de fapt, Uh, care uh, se întrunesc în mod regulat din 2009. Dar trebuie să fim foarte atenți și colegii au vorbit deja despre pericolul de a considera aceste țări ca reprezentând un bloc coerent și omogen. Pentru că uh, uneori uh, și vedem treaba asta și în propriile lor declarații, deci este mai bine să le definim pe baza ceea ce sunt și pe baza a ceea ce își dorește fiecare să devină. Prin urmare, trebuie să analizăm cu mare atenție, domeniu cu domeniu, problema cu problema, felul în care, dacă și cum colaborează împreună, cât și diferențele dintre ele. Uh, măsurile și acțiunile pe care le au ele la Națiunile Unite sunt adevărate. Uh, pe unele teme au reușit să colaboreze și să ajungă la o poziție comună. Uh, pe alte teme, nu numai de structura și alcătuirea Consiliului de Securitate, dar și pe teme politice, nu au reușit să ajungă la un punct comun sau să rămână acolo. După părerea mea, aș da exemplul Siriei, nu? Au ajuns la un punct comun, temporar, dar până la urmă au acționat în mod foarte diferit în momentul în care a avut loc o misiune de mediere din această vară. Deci nu e niciun fel de coincidență. India, Brazilia și Africa de Sud au fost țările care s-au dus către Siria, iar uh, Rusia și China, din motive legate clar de interesele proprii, nu s-au uh, alăturat acestei misiuni. Am putea Uh, să vorbim uh, în același fel și în contextul negocierilor cu privire la schimbările climatice, unde există diferențe semnificative între pozițiile acestor țări sau uh, atitudinile lor în cadrul unor lucrări G20. Cred de aceea că este foarte important să ne nuanțăm abordarea și să o individualizăm pentru fiecare dintre aceste țări. Cu fiecare dintre ele avem relații importante pe care dorim să le dezvoltăm uh, trebuie să vedem exact unde sunt punctele comune, uh, care sunt domeniile și momentele când uh, reacționează ca grup, dar nu suntem în măsură Uh, și nici nu avem vreun interes să le punem la oaltă și ca ele să lucreze ca un uh, bloc. Prin urmare, uh, considerându-le pe aceste țări ca niște actori noi, niște țări emergente, într-adevăr, e un lucru bun și pentru alți parteneri ai Uniunii Europene. Noi nu suntem parte, care nu sunt parte din BRICS, dar care interacționează eh, frecvent la nivel individual cu țările BRICS. Și pot să dau exemplu aici. Eh, Turcia, Mexicul, eh, Corea, Indonezia și multe alte țări. Un exemplu de exemplu. În momentul în care președintele Marese a, a venit la Bruxelles acum peste vreun an, prima uh, vizită importantă uh, a Braziliei în Europa a ales uh, această țară și a ales Sofia din Bulgaria pentru că are rădăcini de familie acolo, cât și Turcia. Pentru că Turcia reprezintă un partener strategic foarte important pentru Brazilia. E, trebuie să ținem cont de acest lucru în momentul în care avem relații cu Brazilia, cât și atunci când uh, colaborăm cu Turcia. Toate uh, cele cinci țări din BRICS se reprezintă parteneri strategici pentru Uniunea Europeană uh, și deci fac, să spunem, obiectul unei reflexii generale pe care doamna Ashton a lansat-o acum peste un an la Consiliul European. Trebuie așadar să încercăm să vedem cum putem folosi mai bine uh, aceste parteneriate strategice cu fiecare dintre parteneri și, așa cum ziceam, acolo unde este cazul uh, cu grup, grupuri și grupări ale acestor parteneri strategici. Deci trebuie să identificăm acele zone de interes comun în care putem să luăm măsuri comune. Uh, fie că este vorba de nivel multilateral sau că este vorba de niște chestiuni foarte concrete. Am, uh, colaborăm deja foarte bine uh, cu China, India, uh, pe, în relații de reciprocitate. Avem o colaborare foarte bună uh, între Uniunea Europeană și Brazilia pe teme de dezvoltare. În afara Uh, cadrurile Americii Latine, Africa mai departe. Și există multe alte teme și domenii în care sperăm să dezvoltăm aceste relații în viitor. E, și acum, domnule președinte, dacă îmi permiteți, am să menționez trei chestiuni concrete, să spunem de natură mai degrabă internă, care se regăsesc în raportul dumneavoastră. Unul este la aliniatul 5 care menționează că G20 este forumul adecvat pentru uh, a se ajunge la acest consens. Suntem într totul de acord că G20 reprezintă un forum foarte important, în special din motivele menționate în raport. Este vorba de o nouă constelație care pune uh, la oaltă țările BRICS și o serie de alți parteneri importanți care se află, să spunem, în afara cadrelor uh, tradiționale și care ne permite în acest fel să abordăm o serie de chestiuni care uh, de obicei provoacă niște, uh, eu știu, dezbateri nesfârșite și plicticoase în afara cadrelor tradiționale. Și deci se poate lucra spre un consens. Dar Uh, totuși nu cred că ar trebui să-i spunem că este forumul uh, cel mai uh, adecvat, pentru că există și alte forumuri, Națiunile Unite, forumurile internaționale și alte contexte internaționale în care dorim să lucrăm cu țările BRICS și cu alte țări. La liniatul 7 se subliniază cât este importantă coordonarea generală a politicii externe a Uniunii Uh, sub uh, autoritatea înaltului reprezentant. Într-adevăr, asta reflectează foarte bine și articolul 21 și 26 din uh, tratatul privind Uniunea Europeană, care arată că înaltul reprezentant este cel, ca, cel care răspunde pentru a asigura consecvența în politica externă ca vicepreședinte al Comisiei, doamna înalt reprezentant, se străduiește să asigure o legătură mai bună în cadrul politicii externe uh, a politicii externe cu alte domenii ale activității Uniunii Europene și cu uh, portofoliile colegilor de la Comisie. Uh, deci, ca reprezentant și se străduiește să asigure o mai bună mobilizare a diverselor capacități și activități ale statelor membre pentru a susține obiectivele comune stabilite de către eh, instituții pe baza propunerilor Comisiei și care au fost eh, adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Salutăm eh, faptul că acest raport susține această idee Uh, și subliniază rolul central de coordonare al înaltului reprezentant, așa cum arată uh, tratatul de la Lisabona. Și, în fine, în ultimul rând, vreau să vorbesc despre aliniatul 9 din raport, care sugerează că ar fi bine să se stabilească o unitate de coordonare în cadrul Serviciului de Acțiune Externă pentru a ne asigura compatibilitatea sistemică cu uh, țările BRICS. E, aici aș vrea să uh, vă atrag uh, atenția, să fiți prudenți cu privire la crearea unei noi unități, pentru că, dacă probabil vă amintiți de negocierile care au condus la crearea Serviciului de Acțiune Externă, un lucru foarte important care a fost subliniat de Parlament cât și de Consiliu atunci și cu care Comisia a fost de acord, a fost acela că trebuie să avem un uh, sistem de pupitre, ca să spunem așa, geografice uh, unice. Deci dacă creăm o singură unitate BRICS, asta poate să creeze oarecare tensiune sau uh, confuzie cu privire la locul sau la persoanele care au răspunderea. Cine conduce relațiile cu Brazilia, cu China, cu India sau cu Africa de Sud? Eh, cred că este mai bine să lăsăm gestionarea acestor relații cu fiecare dintre țări sub eh, răspunderea eh, acelei, să zicem, pupitru sau unitate uh, geografică, sigur, care se completează cu activitatea, pe de o parte, a unității de planificare strategică care se află în interiorul SAE uh, și care răspunde exact de uh, crearea unei perspective mai uh, ample în spațiu și în timp și, pe de altă parte, uh, prin crearea, în cadrul Serviciului de Acțiune Externe, uh, a unei rețele, să spunem, uh, informale, care pune la oaltă diversele mm, unități geografice uh, care răspund de relația cu țările din cadrul BRIC sau cu alți parteneri strategici pentru a compara și pentru a coordona uh, în uh, vederea creierii unei abordări cu adevărat uh, comune. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, foarte interesantă, și dăm cuvântul lui Charles Volski pentru ultimele remarce. Vă mulțumesc, domnule președinte! Eu și domnul Zala găsesc că avem uh, un punct de vedere aproape identic. Da, iată care sunt faptele. Se întâlnesc în mod regulat, își coordonează acțiunile, au poziții comune. Am dat o listă de șase în ce privește Libia, ONU, Côte d'Ivoire, Sudan și Siria și uh, uh politica spațială. Iată faptele concrete. Nu știu dacă reprezintă 1% sau 5% din acțiunile lor totale, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne prefacem că nu există aceste acțiuni comune și coordonate. Și pentru a răspunde colegului nostru de la grupul verzilor, eu cred că ar trebui să-i tratăm ca pe niște um, actori maturi de pe scena internațională. Și nu trebuie să um, um, le evaluăm punctele de vedere tocmai ca și cum uh, n-ar uh, fi deja niște uh, țări care s-au maturizat, pentru că asta ar însemna să avem o atitudine postcolonială. Să nu uităm faptul că din cele 27 de state membre, numai o minoritate sunt foste puteri uh, colonialiste. Deci nu trebuie să ne puneți pe toți în același sac. Pentru a răspunde domnului Leffler de la uh, SAE. Raportul meu nu este uh, neapărat uh, unul reprezentativ pentru tot Parlamentul. Știu că există poziții divergente, dar eu am zis că uh, îmi doresc să redactez un raport care să întrunească consensul. Ați vorbit despre summitul G20. Este forumul, locul în care putem să ne întâlnim cu aceste țări. Apoi ce privește răspunderile în, în altul reprezentant, da, e adevărat că ele sunt stipulate în tratat, dar mă întreb dacă în realitate prevederile tratatului chiar sunt respectate și sunt aplicate de către doamna alt reprezentant cu privire la BRICS. Eu aș spune că nu așa stau lucrurile. Apoi, la aliniatul 9. Eu am spus că ar fi bine să existe o unitate de coordonare ad hoc Indiferent de felul în care numim această unitate de coordonare, ideal ar fi ca ea să existe. Pentru că numai cu ocazia acestui raport a existat o reuniune comună a celor de la Serviciul European de Acțiune Externă care se ocupă de aceste țări, de China, de India și um, restul. Deci gândiți-vă că înainte acești uh, oameni nu se întâlneau. Deci ar fi bine dacă ei s-ar întâlni mai des și dacă ar exista, cum spuneam, această unitate de coordonare ad hoc. Da, știu că există o abordare geografică, dar să nu uităm că este una din secolul XIX. Acum uh, lumea funcționează în rețele, nu mai putem să avem această gândire bazată pe uh, teritorii uh, geografice. Oricum, eu cred că am dat un imbold pentru schimbarea mentalității prin acest raport, ceea ce mă mulțumește și ar fi mai bine, uh, în loc să avem uh, atitudini uh, separate, non-coerente și mai știu eu cum, să avem o entitate care să ne permită desfășurarea unei politici coerente. Și dacă altcineva afirmă, cred că a fost doamna Iatenmachi, că aceste țări sunt mult mai puțin uh, uh, unite decât noi, vă rog, gândiți-vă ce s-a întâmplat cu cazul Libiei. Ei au avut o poziție comună. Or uh, noi, cu ambițiile și experiențele noastre, nu am avut atitudine consecventă. Țările BRICS au fost mult mai logice și mai uh, consecvente decât țările membre ale UE. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus Ana Gomes. Da, foarte bine, dar concluzia mea ar fi următoarea, că avem nevoie de un raport, unul nou, pe tema parteneriatelor strategice. Nu sunt de acord cu abordarea Uniunii și a colegilor de la a, SAE. A, dacă avem un partener important, atunci parteneriatul încheiat cu acesta se numește strategic. Nu! Până la urmă, nu cuvintele sunt importante. Putem să spunem important, foarte important sau mai știu eu ce. Pentru mine, India este un partener strategic pentru că este o mare democrație. China este, bineînțeles, un <laughs> partener strategic și Rusia este un partener strategic din cauza că ne îngrijorează. Dar nu știu dacă uh, uh, ar merita acest nume dacă ne gândim la alte criterii, precum uh, statul de drept, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Și atunci adresez această întrebare președintelui. Cred că avem nevoie de un raport pe tema parteneriatelor strategice și nu trebuie să ezităm să recunoaștem noile realități de pe scena internațională. a de zile la rând ne-am plăcut în această politică uh, inspirată din tradiția secolului XIX, dar lumea s-a schimbat, acum nu mai funcționează prin blocuri delimitate uh, pe hartă. Și sper să reușim să ajungem la un consens în comisia noastră datorită acestei discuții și oricum cred că deja la uh, uh SAE am observat anumite modificări indiferent dacă întâlnirea are loc la o cafea uh, sau în alte circunstanțe, că vă întâlniți cu reprezentanții Braziliei, Chinei, Indiei, uh, Africii de Sud și uh, Rusiei într-un cadru formal sau informal, ar fi bine să vă întâlniți cu dumnealor și să discutați despre parteneriate, că le numiți strategice sau altfel, dar totuși să avem cât de cât niște măsuri luate, niște acțiuni pentru că ei se coordonează. Cum spuneam, chiar dacă ce au făcut până acum reprezintă 1% din uh, totalul acțiunilor lor de politică externă, chiar și acest 1% este reprezentativ pentru că ei ne-au provocat și ne-au arătat că atât uh, la ONU cât și mai ales la Consiliul de Securitate au putut să ne țină piept. Pe viitor, eu prezic că această tendință se va accentua. Și această politică a struțului nu mai poate să fie aplicată. Asta nu înseamnă că tot ceea ce ați spus despre diversitate, despre interese opuse și așa mai departe, da, aveți dreptate, însă nu mi se pare normal să trecem cu vederea această tendință uh, uh, crescândă de coordonare între țările BRICS. Poate că până la urmă ar fi bine să avem o metodă a coordonării deschise pe această temă. Vă mulțumesc. Președintele, bine, atunci putem să trecem la următorul punct. Vă reamintesc că votul va avea loc pe data de 20 decembrie. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul colegului Panțeri, președintele Delegației pentru Relațiile cu Țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab, privind a 11-a reuniune interparlamentară dintre Parlamentul European și Algeria, care a avut loc între 2 și 5 noiembrie anul în curs. Îl rog pe domnul Panțeri să ne facă o scurtă prezentare a subiectelor care au fost abordate și mai ales aș dori să ne spună câte ceva despre trei lucruri. Situația actuală a Algeriei, nivelul de securitate pe plan național și regional, apoi părerea autorităților din Algeria despre ce se întâmplă în Maghreb și cel de-al treilea punct, Ce reacție ați observat în timpul vizitei dumneavoastră cu privire la uh, organizarea unei eventuale uh, um, vizite de organizare lege, de observare a alegerilor din Algeria. Domnule Panțele, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, întâlnirea a avut loc între 2 și 5 noiembrie și obiectivele generale ale misiunii noastre erau următoarele. Doream să evaluăm dacă reformele politice chiar sunt uh, reale, dacă statutul femeilor s-a îmbunătățit, mai ales participarea acestora la uh, viața politică și la procesele electorale și uh, de asemenea doream să vedem ce se întâmplă cu legea despre dreptul de asociere. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, Uniunea Europeană ar dori să trimită o misiune de observare a legilor în, în Algeria, așa cum am făcut și în Tunisia și doream să vedem dacă autoritățile sunt receptive la această idee sau nu. Și am discutat cu autoritățile competente din um, Algeria, uh, mai ales cu cele uh, care se ocupă de relațiile cu alte Uh, parlamente și mai ales cu Parlamentul European și apoi ne-am ocupat de chestiunea dialogului social. Deci, cum spuneam, ne-am întâlnit cu mai multe autorități, președinții camerelor din uh, Parlamentul Algerian, cu um, ministrul de afaceri externe, ministrul însărcinat cu afacerile africane și cu membrii dele delegației interparlamentare uh, Parlamentului European Algeria. În centrul discuțiilor noastre s-au aflat subiecte de interes comun, printre care cooperarea între Algeria și Uniunea Europeană, reformele politice în curs în Algeria, situația Algeriei în contextul regional din Maghreb. Deputații algerieni ne-au prezentat acest proces de reforme politice care se află în curs de desfășurare și au afirmat dorința de a-l continua. Obiectivul este aprofundarea democrației, garantarea libertăților publice și promovarea unei mai bune guvernanțe la toate nivelurile. Delegația Parlamentului European a fost informată în ce privește conjunctura economică din Algeria și perspectivele economice. În cursul discuției, cele două delegații au ajuns la următoarele concluzii și acestea sunt importante, deoarece an la rând a fost greu să găsim o poziție comună cu Parlamentul uh, algerian. Primul lucru pe care aș dori să-l subliniez a fost faptul că relațiile dintre Algeria și Uniunea Europeană au evoluat mult din septembrie 2005 până în prezent, iar dialogul interparlamentar a devenit unul de natură strategică și trebuie să întărim cooperarea dintre Algeria și Uniunea Europeană, mai ales în cadrul noii politici europene de vecinătate. S-a subliniat faptul că ar fi bine să existe o delegație permanentă în Parlamentul algerian care să se ocupe de relațiile cu delegația Maghreb din Parlamentul European, astfel încât dialogul nostru politic să fie unul continuu. Reformele politice sunt o oportunitate istorică, a fost subliniat acest lucru, și mai ales legea pentru a permite participarea femeilor la viața politică. Este o lege care ne pare indispensabilă și, în plus, ar trebui ca, în aceeași măsură, femeilor să li se permite să participe mai bine la uh, structurile sociale și economice. Acum, ce privește legea uh, despre asociații. Acestea ar trebui să fie un adevărat interlocutor pentru autoritățile algeriene, pentru că ele au adevărată utilitate publică, iar libertatea de asociere ar trebui să fie uh, garantată. Iar acțiunile asociațiilor și finanțarea acestora ar trebui uh, să fie garantate prin uh, lege și bine explicitate. Acum, în ce privește contextul regional, s-a subliniat destinul comun al țărilor din Maghreb și faptul că există o cooperare regională care ar trebui să se dezvolte mai bine în cadrul uh, politicii uh, Uniunii Europene din, Europa, din zona mediteraneană. Autoritățile algeriene au arătat că sunt hotărâte să garanteze libertatea și transparența alegerilor din anul 2012. Și noi am apreciat acest lucru. Și am uh, ținut să vorbim despre experiența uh, Uniunii Europene și mai ales a Parlamentului European în uh, observarea alegerilor. Și ne-am exprimat disponibilitatea de a trimite o asemenea delegație cu ocazia alegerilor din anul 2012. Și ar fi foarte bine ca grupul interparlamentar în ce privește observarea alegerilor, deci prezidat de domnul Albertini și de doamna Jolie, să analizeze foarte bine situația din Algeria și să se înlăture toate uh, îndoielile, toate incertitudinile, astfel încât trimiterea unei, trimiterea unei asemenea delegații să fie posibilă. Oricum, ar fi de dorit să existe o delegație de observare a alegerilor care să facă o treabă serioasă și să nu se limiteze la un fel de turism electoral. A fost o paranteză personală. Ne-am întâlnit cu mai multe asociații și reprezentanții societății civile și au, au fost o bună ocazie să ne dăm seama de uh, relațiile dificile care încă există între asociație și uh, statul algerian. În fine, aș vrea să fac câteva sugestii și să vă împărtășesc câteva informații. E vorba despre informații pe care le-am trimis în scris și președintele Albertini, dar pe care aș dori să le repet. Cum spuneam, doamna Lockbiler, Lockbiller, mă scuzați, care este vicepreședinte a Subcomisiei pentru Drepturile Omului, a cerut organizarea unei uh, reuniuni comune a comisiilor noastre pentru a discuta mai bine despre uh, uh, situația din uh, țările din Maghreb. Și de asemenea ar fi bine să existe și o întâlnire comună între uh, um, țările din Maghreb și delegația parlamentară cu țările din ACP, pentru că cooperarea dintre Algeria și țări precum Libia și Mali și uh, Niger este un subiect care trebuie să acordăm toată atenția. Va fi trimisă și o scrisoare din partea mea ca președinte a delegației pentru țările din Maghreb, uh, președinților delegațiilor uh, uh, pentru țările ACP și pentru um, Africa, pentru a avea o mai bună coordonare. Și de asemenea, vă anunț că delegația noastră va organiza două întâlniri specifice pe tema integrării în, în um, regionale în Maghreb, mai întâi cu prezența delegațiilor din Maroc, Tunisia și, Tuni, um, Tunisia și Algeria și apoi a doua întâlnire unde um, ne vom axa mai mult pe dialogul cu uh, organizațiile de tineret din aceste țări. Va exista de asemenea o expoziție de fotografii pe tema Algeriei și, în sfârșit, alte două puncte care mi se par importante în ce privește Sahara Occidentală. În Algeria, am fost la Tinduf și ar fi bine ca invitația pe care am adresat-o lui Christopher Ross să fie reînnoită, pentru ca dumnealui să poată să participe la această reuniune comună a comisiilor AFET, uh, DEVE și DROI, pentru a vorbi despre situația de dreptul îngrijorătoare uh, umanitară în această regiune. Iar subiectul ar trebui să figureze pe ordinea de zi a reuniunii noastre. Și în plus, ar trebui să invităm și reprezentanții frontului Polisario la o reuniune comună a Comisiei AFET cu delegația Maghreb. Autoritățile din Sahara Occidentală doresc trimiterea unei delegații ad hoc a, a Parlamentului European pentru a evalua situația din tabele de refugiați. Iată cam ce aveam de spus despre misiunea noastră din Algeria. V- mulțumesc, domnule președinte Panțeri. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Benara. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am făcut și o parte din această uh, delegație pentru a răspunde întrebărilor adresate dumneavoastră, domnule președinte, în ce privește situația actuală. Există o adevărată voință de a opera reforme politice și în ce privește situația femeilor, E adevărat că există o lege ce stipulează că femeile să uh, reprezintă o cotă, parte de 20% din uh, cei înscriși pe listele electorale, mai ales uh, în orașele mici, un procent ceva mai mare pentru orașele mari și 50% pentru listele electorale a, a algerienilor din diaspora. Este un pas înainte, dar să nu uităm uh, ce stipulează codul familiei, pentru că femeile au nevoie de autorizația soților pentru a putea circula liber, de exemplu. Deci acest cod al familiei în Algeria încă pune probleme, pentru că femeile nu uh, au de plină libertate de acțiune. Deci era important să subliniem acest aspect. Eu am adresat o întrebare președintelui Camerei Deputaților și ni s-a spus că uh, revizuirea codului familiei nu era o um, prioritate actualmente. Mai doream să adaug ceva. Domnul Panțeri l-a spus deja. Există acest proiect de lege care încă nu a fost votat, cred că votul a fost amânat. Oricum, multă lume a pus această întrebare, deci proiectul de lege cu privire la asociații. Președintele Ligii Algeriene de uh, Apărare a Drepturilor Omului ne-a explicat că exista un mare risc ca această lege să uh, uh, uh, le închidă gura, <clears throat> cum ar veni, asociațiilor. Pentru că va fi uh, foarte greu să îndeplinești criteriile pentru a mai avea dreptul să creezi o asociație. Deci, de fapt, era, este un proiect de lege periculos. Multe dezbateri au fost suscitate de acest proiect de lege și asociațiile din uh, Algeria sunt îngrijorate. <clears throat> Având în vedere faptul că votul a fost amânat, sperăm că se vor face progrese în sensul pozitiv cu acest proiect de lege. În ce privește dez, uh, cooperarea în zona Maghreb și uh, în general în Africa, ne-am întâlnit cu ministrul algerian responsabil de relațiile cu țările din Maghreb și din Africa. Și domnul ministru are o adevărată viziune în ce privește garantarea securității regionale. S-a creat un grup al țărilor din regiunea uh, uh, Sahare și această viziune ni s-a părut foarte interesantă pentru că se ocupă atât de chestiunile de uh, uh, apărare, dar și de uh, lupta împotriva sărăciei. Este foarte important, deoarece atâta timp cât nivelul de sărăcie va fi foarte ridicat în această regiune și uh, uh, pozițiile extremiste vor putea fi mai ușor de uh, finanțat, oamenii vor, vor putea fi mai ușor tentați să comită acte teroriste. Delegația Parlamentului European a întrebat în mai multe rânduri dacă uh, vom putea să trimitem uh, uh, observatori cu ocazia alegerilor din anul 2012. S-a tot tergiversat răspunsul, până la urmă ni s-a spus că vom putea să trimitem o asemenea delegație. Noi ne-am întâlnit cu președinții partidelor din opoziție ne-am întâlnit, de exemplu, cu președintele uh, partidului uh, LCD. Eu mă întâlnisem și cu primul secretar al partidului FFS și ambii ne-au spus că nu erau foarte convinși de faptul că se doreau cu adevărat o democratizare a Algeriei. Și observatorii trimiși de Uniunea Europeană ar uh, risca să um, dea legitimitate unui proces electoral care, de fapt, nu are drept scop aprofundarea democrației în Algeria. Domnul Gendubi a prezidat în Tunisia, știți bine, o comisie electorală cu adevărat independentă care a organizat alegeri ce au fost transparente și acest domn reprezenta o garanție, dar în Algeria nu există o asemenea personalitate și nu există o comisie electorală cu adevărat independentă. Deci este o chestiune spinoasă. Să nu fim prezenți cu ocazia acestor alegeri ar fi păcat dar să fim atenți la acest lucru pentru că riscăm, cum spuneam, să dăm legitimitatea unui proces care nu este unul cu adevărat democratic. Vă rog, domnul Panțeri. Doream să fac două precizări. În ce privește strategia de securitate, am cerut Algeriei să implice mai mult Marocul în lupta împotriva terorismului și este un punct sensibil și aici trebuie să fim uh, subtil, dar acest lucru trebuie să fie făcut, deoarece tot ceea ce se întâmplă actualmente este foarte complicat. Uh, răpirile din taberele de refugiați sahraui, faptul că nu se întâmplă nimic în regiunea Saharei Occidentale, va duce la o radicalizare a acțiunilor frontului Polisario, care își a anunțat un nou plan de acțiune pentru 15 decembrie. Și să nu uităm și problema tuaregilor uh, nomazi care vin din Niger și din Mali. Știm foarte bine uh, de ce toate țările din Vartet și inclusiv Marocul trebuie implicate în aceste discuții. Chiar dacă unii nu sunt de acord cu mine, eu repet ce am spus mai înainte. Nu trebuie să avem o delegație de observatori ai alegerilor care să nu fie decât niște turiști de lux. Mulți deputați, prea mulți, merg în aceste țări ca să-și viziteze rudele, prietenii, ca să se bucură de soare și, până la urmă, nu mai știm cine ce observă și nu folosește la nimic o asemenea uh, misiune. Nu, trebuie să fim consecvenți și serioși. Am spus că ne dorim o delegație de observare a alegerilor, precum cea care a fost trimisă în Tunisia și să se respecte condițiile uh, Parlamentului și nu ale uh, uh părții algeriene. Și am făcut o cerere pe lângă comisarul Fiule. Uh, în acest sens. Am spus că trebuie să existe niște delegații de observare ale alegerilor cât se poate de serioare, să evităm uh, fragmentarea opiniei uh, publice și acțiunile incoerente. Dacă nu există această garanție de seriozitate, atunci nu are niciun sens să ne deplasăm la fața locului. Domnul Provera, da, am putea să suspendăm ședința acum, dar mai aveam o întrebare pentru domnul Panțeri. Toată lumea știe Uh, uh, că există acest litigiu între Algeria și Maroc cu privire la Sahara Occidentală. Care sunt acum relațiile dintre Algeria și Maroc? Sunt bune, uh, suficiente, foarte proaste și care sunt perspectivele, de exemplu, în ce privește lupta împotriva terorismului, controlul la frontiere, domnul Panțeri relațiile dincolo de uh, cele de fațadă nu sunt deloc bune. Din, atât din punct de vedere al integrării economice și sociale, cât și în ce privește lupta împotriva terorismului. Eu cred că Algeria are acum propria sa opțiune geopolitică, mai ales în regiunea deșertului Sahara, care exclude, de fapt, Marocul. Și ar trebui ca noi să uh, exercităm presiuni tocmai pentru ca Marocul să nu fie exclus. Ar fi util să procedăm astfel. Mulțumesc, dragi colegi! Vă reamintesc faptul că la orele 11 și un sfert, deci peste 20 de minute, va avea loc o reuniune cu ușile închise practic un schimb de opinii cu domnul Joao Cravinio, noul șef al delegației UE pentru relațiile cu India. Deci suspendăm pentru 20 de minute ședința noastră și reluăm la orele 11 și un sfert, cum spuneam, cu ușile închise.